Împotrivă. Verificăm compromisul 1. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. PPE-ul are un de eurodeputat în plus la vot. Acum s-a rezolvat problema. Votul s-a închis. Se adoptă. Haideți să nu ne ambalăm. Trecem acum la pagina 6, 16 din lista mea de vot. Trecem la compromisul 1A de la articolul 7C. Ați ajuns cu toții la pagina corectă? Perfect. Deci, articolul 7C. Compromisul 1A. Trecem direct la votul electronic. Cred că e mai simplu așa. Votul s-a deschis. Deci votul s-a deschis la compromisul 1A. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2 la 7D. Mă urmăriți în continuare, nu? Perfect. Compromisul 2, din nou vot electronic, votul s-a deschis. Deci suntem la pagina 18. A votat toată lumea, perfect, votul s-a închis. Se adoptă. 37 voturi pentru, 6 împotrivă. Compromisul 3 la 7C, 7E spune domnul președinte, deci mă urmăriți în continuare perfect. Deci compromisul 3 îl votăm acum, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă 36 pentru, 9 împotrivă o abținere. Compromisul 4 urmează la articolele 10 și 11. Votul s-a deschis la compromisul 4. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 36 pentru, 10 împotrivă. Trecem la compromisul 5 care e la articolul 13a. Werner, știi unde suntem? Articolul 13a. Compromisul 5. Votul s-a deschis la compromisul 5. A votat toată lumea? Perfect. Votul s-a închis. Se adoptă 32 pentru, 13 împotrivă. Compromisul 6. Acum. Four, nine, six. Nu, 496. Amendament oral, mai întâi de toate. Există obiecții? Dacă nu, atunci votăm cu amendament oral. Deci amendamentul oral de la, de la amendamentul 495. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 494. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 495, domnul Bisep, cine e pentru? împotrivă, abțineri, respins. 492 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emplă 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Emplă 36 e caduc. 501 e următorul, restul sunt caduce. Deci 501 pentru, împotrivă, abținerii respins. 503 și 504 eh, sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 505 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 506 și 507 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 508 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 509 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 510 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5.13 pentru, împotrivă, abținere, respins. 5.11 și 5.14 identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Cred că sunt respinse, dar verificăm. Verificăm votul pe 5.11 și 5.14 s-a deschis, acum s-a închis și sunt respinse. Regii 18 pentru, împotrivă, abțineri respins. 5-1-2 pentru, împotrivă, abțineri respins. Bine, bine, verificăm dacă veți. Nu? Bine. Emplă 37 pentru, împotrivă, abțineri respins. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 516 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 517 și 522 doi uh, caduce, 518 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine. Hai să-l verificăm totuși. Deci, amendamentul domnului Bicep, Bicep 518. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Da. Știam eu că se adoptă, că e adoptat. Da, mă rog. Compromisul 6 acum. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 440 acum, la domnului Tremoza, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 515 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 acum. Votul s-a deschis. La compromisul 7 a votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 552 acum pentru, împotrivă, abținere, respins. Trecem la 556 pentru. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 557 nu-l votăm. 34 și M plus 38 sunt identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Nu prea știu ce făceau cei de la PPE. Bine, în mod normal nu știm, dar cu toate astea deschidem votul. A votat toată lumea. A, votul s-a închis. Se adoptă. 5-5-9 pentru împotrivă abțineri, verificăm. Is open. Am deschis votul. A votat toată lumea? Se respinge, cred. Am închis votul, dacă a votat toată lumea. Și da, am dreptate. 5-6-0. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5-6-2 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 5-6-3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, 5, 6, 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, 6, 1 și M 39 pentru. Împotrivă, Verificăm electronic, am deschis votul la 561 și Emple 39. A votat toată lumea? Se respinge cu egalitate de voturi. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Emple 40 pentru. E, devine caduc, îmi cer scuze. Și 558 la fel. 5, 6, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, 6, 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 emple pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 570 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 571 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Emple 42 caduc. 574 devine caduc și el. 'Trecem la considerente. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic, am deschis votul. Vota toată lumea, am închis votul. Se respinge. 41 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm încă o dată la 41. Am deschis votul. Eu cred că se adoptă, dar nu e ușor să ne dăm seama pentru că sunteți cam împrăștiați prin sală. Am închis votul. Se adoptă. 42 pentru. Pentru la 42. Împotriva tineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Empleu 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 44 am deschis votul. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. Emple 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47-48 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 50. Am deschis votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. 51 și ample 3 identice pentru. Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm și la asta. Am deschis votul la 51 și emple 3. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptăm. Emple 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Amendamentul 1.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 Haideți să verificăm la 50 și open. Am deschis votul. Și am închis votul. Se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 și Emple 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 până la 67 sunt identice pentru împotrivă abțineri se respinge, se resping. 70 pentru împotrivă abțineri se respinge. 68 pentru împotrivă abțineri se respinge. 69 pentru împotrivă abțineri Haideți să verificăm la 69, am deschis votul. Dacă a votat toată lumea, atunci am închis votul. Se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 până la 75 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se resping. Da, și 76 era și acolo. Urmează 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Optzeci și patru pentru împotrivă Abțineri. Se respinge. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85 urmează. Celelalte au devenit caduce din cauza compromisului 1. Deci 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. A votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. 91 până la 93 devin caduce. Cred că și 94 și 96. Trecem la 97, 98 și 99 și 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. O sută doi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104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 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 vine caduc, 115 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar haideți să verificăm, am deschis votul la 115. A votat toată lumea, am închis votul și da, se respingem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 Împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 1, 2, 3 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Amendamentul raportorului devine caduc. Și trecem la 5, amendamentul raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pen, 12, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 139, votăm, da, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. opt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amplă 12 pentru împotrivă abțineri abțineri. Haideți să verificăm. La Amplă 12 a votat toată lumea. Am închis votul. Se respinge. 9 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, am deschis votul. Și l-am închis. Se respinge. 133 până la 36 sunt identice pentru Împotriva? Abțineri? Haideți să mai încercăm încă o dată. 133 și 6, îmi cer scuze, pentru împotriva abțineri se adoptă. Zece pentru împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru împotriva abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emple 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Emple 15 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar vom verifica. Emple 15 am deschis votul. Am închis votul. Da, se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la Emple 19. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 143 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 144 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 148 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 145 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, Încă o dată la 152. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Propunere legislativă. Am deschis votul pe document. A votat toată lumea. Am închis votul. 27 pentru, 12 împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă amendamentul 38 a doamnei Wills pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum votăm proiectul de rezoluție. Am deschis votul. Am închis votul. 28 la 11 cu 6 abțineri, deci se adoptă. Felicitări domnului El Kadraoui. Înainte de raportul domnului Groș, putem să luăm o... Nu, după raportul domnului Groș luăm o pauză de 5 minute. Trecem la raportul domnului Groș. Not yeah, now. But not now, after this one. Nu acum, după votul pe raportul Groș. Votăm raportul Groș și după aceea am câștigat dreptul la o pauză. Vă comunic că la compromisul 8, compromisul 8 nu este susținut de grupul verzilor, contrar a ceea ce apare pe lista de vot. Compromisul 8 nu, este, nu are susținerea grupului verzilor. Trecem la amendamentul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pentru, 3 împotrivă. Acum ajungem la compromisul 2. S-a deschis votul. Compromisul 2. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi pentru, 2 împotrivă. Amendamentul 139 a doamnei Durant. Pentru? Împotrivă. Abține, abține respins. Compromisul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 la 13. Urmează compromisul 5, care este numărul 15 pe o listă și 16 pe altă listă. Compromisul 5 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 40 de voturi pentru 3 împotrivă. Ajungem la compromisul 6. Pagina 16. S-a deschis votul votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 34 la 11. Și trecem la compromisul 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se adoptă cu 40 la 4, 277 al domnului Alcadraui. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 278 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu ce face PP-ul dacă votează pentru sau pentru. Bine, deci se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. S-a deschis votul electronic. Everybody votes it. Mm-hmm. Votes is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 la 12. Trecem la compromisul 9. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 324. 322 este, este caduc datorită compromisului 8. Cine este pentru, împotriva abțineri, respins. 323 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 la 11. Compromisul 11 S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 38 de voturi la 7 împotrivă. Ajungem la amendamentul 386 al domnului Lightfried. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Cred că a fost respins, dar verificăm. Votăm electronic pe 386. A votat toată lumea, s-a închis votul. PP-ul are un om prea mult. S-a închis votul acum. Se respinge. 385 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Empl 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 12. S-a deschis votul pe compromisul 12. PP-ul din nou are un vot extranumerar. Acum situația s-a normalizat, s-a închis votul. Se adoptă cu 26 pentru, 17 împotrivă, o abținere. 413. 413, 414, 15 până la 17, identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respinse. 418 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 419 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 420 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentele acum. Empl 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 1 este caduc. Regi. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42. Adăugire, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 ca adăugire, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 43 electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. M plus 2 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul se deschide pe amendamentul 44. Pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă aceeași majoritate. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins, dar verificăm. Verificăm electronic amendamentul 3. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri. Uh, verificăm, s-a deschis votul pe Ampl 3. S-a închis votul. Respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 4 al raportorului. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regii 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 și 53 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ampl 4. Ampl 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm Ampl 4, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă exemplu, 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, dar verificăm din nou, s-a deschis votul. Ample 6 a votat toată lumea, s-a închis votul se respinge într-adevăr la diferență de un vot. 55. 55 în forma sa actuală. Pentru, împotriva, abține, respins. 56 și 57 identice. Pentru, împotriva, abțineri, respinse. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59 adăugire pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 7, adăugire pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 62. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pe, și 78, identice, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Ampl 8, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica amendamentul 8. S-a deschis votul electronic. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. Trecem la ampl 9, la considerentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 9 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează 77, adăugirea doamnei Durant. Pentru, potrivă, abțineri, verificăm Votul pe amendamentul 77 al doamnei Durant. A votat toată lumea. Închidem votul. Respins la egalitate. 79. Domnul Kramer. Pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. M plus 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pe amendamentul 83. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Emplu 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Emplu 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Regi 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14, acum amendamentul 10. Împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ampl 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102, 103, 104 pentru, împotrivă, abținere. Respinse. 105 pentru, împotrivă, abțineri respins. Și același lucru pentru 105 până la 108 și regi 7. Votul final. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, 11 împotrivă, 6 abțineri, iar acum la rezoluția legislativă avem două amendamente identice, 40-41 pentru împotrivă abținere respinse și trecem la rezoluția legislativă. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, 28 pentru, 8 împotrivă, 9 abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Groș. să ne întoarcem la 11 fără 20. Deci avem 9 minute pauză. Vă rog, nu mergeți la alte comisii. We'll just uh, wait a minute to get them in, I think. Mai așteptăm un minut până intră toată lumea în sală. Okay, colleagues, you ready to restart? Sunteți pregătiți să începem din nou voturile? Okay, the next item on the agenda. Următorul punct pe ordinea de zi este raportul doamnei Bilbao pe tema directivei privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană, reformare. Sunteți pregătiți să începem votul? Are we ready to go? Vă mai întreb o dată, sunteți pregătiți? Ok, amendment. Bun. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nouăzeci și regii 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150 și 151, 152 și 153 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis la 154. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 160 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169 fidanță pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 15 și 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 168. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 174, 175, 176 și recii 13 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 178 și 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis pentru 178 și 180. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respinse. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 188 urmează acum, împreună cu 189 pentru, împotrivă, abțineri respinse. 190 pentru, împotrivă, abțineri respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 19. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 și 192 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm, 193, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 194. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la regii 14, la articolul 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis la regii 14. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 214 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm votul la amendamentul 214. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la 37. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 și 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. 191 ca adăugire. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. What is the next vote? the, after recitals, the next page. The next page. Where it is a compromise nine. Exactly, compromise nine. Compromise nine is... Compromisul 9 urmează acum. La pagina 37 în lista de vot a socialiștilor. <laughs> Pe pagina 36 în celelalte liste. Deci compromisul nouă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trei sute nouăzeci acum pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votăm amendamentul 390. Everybody voted. Vote is a votat toată lumea? Votul s-a închis. Respins. Pe motiv de egalitate. 53 și 34 împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 391 e caduc. Votăm 392 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 399. care e caduc. Trecem la 402. Cine e pentru 402? Împotrivă. Abțineri respins. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 403 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 407 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 408 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44, regii 44 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, regii 44, votul s-a deschis. Everybody vote. Votul s-a închis. Se adoptă. 414 pentru, împotrivă. Haideți, încă o dată. 414 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, cred că se adoptă, dar verificăm. Votul s-a închis. Adoptat. Regii 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 415 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 425 și 426 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 427 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 432 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 430, 431 vin caduce. Trecem la 429 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 433 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 434 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 434, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat. 435 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 436 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Domnul Lightfried nu este în sală să vadă cât succes au amendamentele sale. 300, 437 și 438 împreună respinse. 439 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 440 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Regii 2, ca adăugire la compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regi 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votul final acum. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 38 voturi pentru, 5 împotrivă, o abținere. Trecem la uh, votul asupra rezoluției legislative. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă 40 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Bravo, doamna, doamnei Bilbao! Michael next. Trecem la Michael. Vorbim despre siguranța feroviară. Raportorul este domnul Kramer. Începem cu 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 126 și 127 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral la, 102, la 130. Există obiecții? Dacă nu, atunci bine pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 23. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică electronic la 24. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 131 până la 133 sunt identice și se referă doar la versiunea limba germană. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm. E foarte greu să-mi dau seama că jumătate din cameră nu votează. Am închis votul. Se adoptă 136 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 și 140 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, Împotrivă. Hai să mai încercăm. 141 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic, dar cred că se adoptă. Am închis votul. Se adoptă. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 145 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Era vorba de 29, îmi cer scuze. 151 152 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 156. Am închis votul. Se respinge. 157 pentru, împotrivă. Verificăm, am deschis votul. Dacă a votat toată lumea, am închis votul și se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, mai verificăm. Am deschis votul. Dacă a votat toată lumea, am închis votul. Se respinge, da. 160 și 162 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 și 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 217 are o adăugire pentru Ai înțeles, Michael? Domn... E vorba despre amendamentul 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 împotriva, pentru împotriva abțineri se adoptă, 220 pentru împotriva abțineri se respinge, 221 pentru împotriva abțineri se adoptă, 223 pentru împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru împotriva abțineri se adoptă. 225 pentru împotrivă abțineri se adoptă 226 pentru împotrivă abțineri se respinge 228 pentru împotrivă abțineri se adoptă 44 pentru împotrivă abțineri se respinge 229 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 urmează la articolul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic la 250. Am deschis votul. Am închis votul. Da, se respinge. 249 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, am, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm. Am deschis votul. Dacă a votat toată lumea, am închis votul. 251 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Do 51 ă, cu adăugire pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 253 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 la paginile 19-20. 19 în, în engleză se adoptă. Amendamentul de compromis 4A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 355 urmează pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 395 și 96 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 398 și 99 la fel pentru, împotrivă, abțineri se resping amândouă, 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 397 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Accident și investiga investigarea accidentelor și incidentelor, 75 și 19 împreună în bloc, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 400 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 401 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 401, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri Haideți să mai încercăm. 76 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 78 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 402 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 403 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și 406 identice, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 407, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 8 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 426 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul.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 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic, am deschis votul la amendamentul 6. Dacă a votat toată lumea, am închis votul și se adoptă 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 90 devine caduc. Amendamentul 8 este șters, amendamentul 90 pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic. Am închis votul. Se adoptă, da. Trecem la 91 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 92 Identic cu 93 pentru împotrivă abțineri se adoptă amândouă. 10 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95-96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Am deschis votul. Dacă a votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. Trecem la 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am deschis votul.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 Cred că se adoptă, dar dacă, în caz că v-au obosit mâinile, o să verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă, da. 105 cu amendament oral 2. Există obiecții la amendamentul oral? Ba nu. E caduc, deci trecem la 104. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La amendamentul 15 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 106. Cu amendamentul oral 3 există obiecții la amendamentul oral pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 ă, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 120 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunere legislativă, am deschis votul. Has everybody voted? Dacă a votat toată lumea, am închis votul. 39 la 5, 0 abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă. Am deschis votul. și l-am închis. 38 la 4, o Felicitări domnului Kramer, se adoptă. One more to go. Am mai rămas un vot. Roberts, Brian, aș dori să retrag două amendamente, 15 și 17. Deci, retragi două amendamente, 15 și 17. Ready to go? Sunteți pregătiți? Amendamentul 30 pentru, împotrivă, împotrivă, respins. 92 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și vă rog să notați notă de domn, votul domnului Riche. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ...98-99, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 100. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 a fost retras, deci 104 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 102 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 102. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins 103 pentru. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 106 pentru, împotriva abțineri, respins. Verificăm 106. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, 109, cine este pentru, din nou, împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 este adoptat pentru că am votat 107. Trecem la 112 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm 112, s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 114 pentru împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 116 caduc, 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri respins. 7. Cont. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 123 și 125 identice pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, pentru. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 și 130 identice pentru, împotrivă, abțineri. Încercăm încă o dată. 128 și 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, este caduc, nu? Este caduc. 131 și 132 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri respins. 134 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul A pentru, Îmi, scuze, îmi cer scuze, spune președintele, compromisul A, nu 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Amendamentul 141 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Cred că socialiștii ar trebui să-și verifice mai degrabă lista de vot în loc să vorbească între ei. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142 și 151 pentru, împotrivă, încercăm încă o dată, 142 și 151 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Știu că durează mult timp, suntem cu toți obosiți, dar trebuie să ridicați mâna. Urmează 147, Lightfield. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160 pentru, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ...169. Nu, a fost uh, retras. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul F. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Urmează 190. Nu, 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 192. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 195 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 197. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 196 pentru, împotriva se adoptă. După care urmează patru amendamente retrase și trecem la 205 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 cont pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 209, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 210 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 213. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Două pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 218 caduc. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți o verificare? Bine, verificăm amendamentul 221. S-a deschis votul. Has everybody voted? Vote. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 222 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 200 nu, acesta este caduc. Și ajungem la 223 pentru Împotrivă. Verificăm amendamentul 223. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 224 cu amendament oral. Există obiecții la amendamentul oral? Nu? cu amendament oral atunci, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri se verifică atunci. 225 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 226 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 227 și 228 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri respins. 230 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 232 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 233 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 235 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 234 caduc. Avem 237, 38, 39 până la 242 ca bloc pentru, împotrivă, abțineri respinse. 241. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243. Comp- sau compromisul Q 245 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 246 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248 pentru. Împotrivă. Verificăm 248. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a respins 247 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 249. 249 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea pe 252. S-a închis votul. Se adoptă. 251 pentru. Caduc, nu. 250, caduc și el. 253 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 was withdrawn, Roberts, yeah? 17 a fost retras de către raportor. We're now checking 254. Acum 254, 253 și 258, spune președintele. 254, 255 și 258. Cele trei ștergeri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, sunt respinse toate trei. 256 acum pentru împotrivă abțineri se adoptă. 257 pentru caduc, dacă pentru 256, 259 pentru împotrivă abțineri respins. 260 pentru împotrivă abțineri respins. 261 pentru. Respins. 262 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 263 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 264 și cont 14 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Dar verificăm. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul? Se adoptă. 266 este caduc și 265. Trecem la 267 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 268 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 270 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. ...271 și 72 împreună? Nu? Nu le votăm împreună. De ce nu le putem vota în bloc? Nu contează. 271. 50, cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 272 pentru. Vreți să verificăm respingerea? Verificăm 271 atunci. A votat toată lumea, s-a închis votul, a fost respins, într-adevăr, 272 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă împreună 274 și 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, următorul este caduc. 276, 77 și 78 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În raportul ăsta, compromisurile nu elimină foarte multe pagini de amendamente. 281. Cine este pentru? Împotrivă. Nu știu cum votează PP-ul. 281 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 282 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 283 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 și 285 identice pentru, a, sunt caduce. 286, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 290 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 288 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 289. Verificăm amendamentul 288 pentru. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. 289 pentru. 289. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 291. 291 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...298 și 299 împreună. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respinse. <laughs> Buget 5 pentru împotriva abținerii se adoptă. 300 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 301 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 302 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cont 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Four, 304 pentru împotrivă abțineri. Verificăm 304. Votul s-a deschis. Everybody voted. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 305 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abținei. respins. 308 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 308. Votul s-a deschis. Everybody voted. A votat toată lumea. Votul s-a, s-a închis. Se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri respins, 310 pentru, împotrivă, abțineri respins, 311 pentru, împotrivă, abțineri respins, 19, nu, nu, votăm 313. Jesus Christ. 313, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm. Everybody vote. A votat toată lumea, închidem votul, respins. 20, 312 și cont 20 împreună Uh, pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 314 pentru. Deci 314 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 315 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 316 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Three, two, four. 324 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 323 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 325 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm votul la amendamentul 326. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. Se adoptă. 327 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm din nou. Votul s-a deschis. Everybody voted. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul M pentru împotrivă abțineri se adoptă. Iată, din ce în ce mai bine compromisul N pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 355 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 356 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 357 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei sute șaizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 24 pentru, împotrivă. Haideți încă o dată. Cont 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, cont 24, votul s-a deschis. Dacă a votat toată lumea, putem închide votul. Se adoptă. 361 pentru, împotrivă, 361 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 363 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 25 e caduc. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 365 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 366 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 367 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 368 pentru, împotrivă, abțineri, respins, cont 26 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm. Votul este închis. Respins, ați avut dreptate. 23 pentru, spune domnul președinte, împotrivă, Mulțumesc liberalilor care sunt singuri care votează. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 23. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 369 caduc. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 371 pentru 371 separat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 372 și cont 28 identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptate. 373 pentru, împotrivă, abțineri, respins. trei sute șaptezeci și șase, trei sute șaptezeci și patru, trei sute șaptezeci și șapte, trei sute șaptezeci și nouă și trei sute optzeci în bloc. Nu, Right, we'll do them separately then. Bine, pe rând, 376 pentru. Împotrivă. Verificăm 376, votul s-a deschis. Haideți, concentrați-vă. Votul s-a închis. Respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 377 pentru, încă o dată. Pe partea stângă nu votează nimeni. 377 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 377. Votul s-a deschis. <laughs> Partea centrală votează, extremele nu. Uh, închidem votul, respins. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 379 pentru, împotrivă, abțineri, <laughs> se adoptă. 380, those in favor. 380 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 381 Cât mai avem oare? E un chin. 381 pentru, împotriva, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 382 pentru, împotrivă. Nu, e caduc. 383 și ăsta e caduc. Nu e caduc. 383 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 384 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cont 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar verificăm. Verificăm, s-a deschis votul pentru cont 27. A, oricum e caduc. Era caduc. 385 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 386 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 cont pentru, împotrivă. Cine e pentru cont 29? Împotrivă. Abțineri, respins. 387 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 388 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 389 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 390 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 391 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 392 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 393 retras, 394 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 395 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 396 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 397 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 398 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 398, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. ...399 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 400 caduc. Din cauza lui 399. 401 pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar verificăm votul la amendamentul 401. Dacă a votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. 402. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Q. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. opt pentru împotrivă abțineri respins. Trecem la considerente. 31 pentru împotrivă abțineri respins, 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru împotriva abțineri. Verificăm votul la amendamentul 2, votul s-a deschis. Închidem votul. Respins. 35 pentru împotrivă, abțineri, respins, 3 pentru, a fost retras, dar nu e caduc. Okay, it falls because it needed 15 to be adopted. E caduc. Compromisul F pentru împotrivă, abținerii se adoptă. Îmi trag și eu sufletul. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 și 1 împreună pentru. Nu, sunt caduce. 6. 6 pentru împotrivă. Verificăm la 6 am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. 42 pentru împotriva abțineri se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 43. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Cont 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45 cu amendament oral. Există obiecții. Dacă nu, votăm cu amendament cu tot. Pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7. Dispare. Nu, îmi cer scuze, spune președintele, 7 pentru, împotriva 8 devine caduc. Trecem la 49. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă. A, devine caduct pentru că a fost respins 194. La fel și 52. Am trecut la 51 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 56 pentru, împotrivă, pentru la 56. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 9. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 10, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 63 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 caduc, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, verificăm la 67, am deschis votul. Am închis votul se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, Șaptezeci și nouă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Optzeci doi. Pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 4. Control 4. Pentru. Împotrivă. Verificăm la cont 4. Am deschis votul. Am închis votul. Și se respinge. Din nou amendamentul domnului Ulfscock, 84 pentru împotrivă abțineri. Și același rezultat se respinge. Compromisul R pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 și 91, 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Și l-am închis. 38 la 5, fără nicio abținere, se adoptă. Votăm rezoluția legislativă așa cum este ea amendată, modificată. Am deschis votul și l-am închis. 38 la 4. Felicitări, Robert, se adoptă. Mai avem unul, un vot și apoi mandatul de negociere. E o listă scurtă de data asta. Nine, those in favor. Amendamentul 9 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 16 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 17. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 8 pentru, împotrivă. Verificăm la 8, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 1 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm. La 1 am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? Bine. Haideți să verificăm. Am deschis votul la amendamentul 4 al raportorului. Și l-am închis. Se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 și 15 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot final. Am închis votul. 37 la 4 cu două abțineri. Se adoptă. Votăm acum rezoluția legislativă modificată. Am închis votul. 39 la 40 abțineri se adoptă. Felicitări domnului Colicec. Acum vom discuta mandatele de negociere și voi începe cu raportul domnului El Cadraui. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. 31 la 11 o abținere. Se adoptă. Apoi raportul domnului Groș. Am deschis votul. Închid votul. Se adoptă cu 31 la 12. Acum raportul doamnei Bilbao. Am deschis votul. Și am închis votul. 36 la 7 se adoptă. Raportul domnului Kramer. Am deschis votul. Am închis votul. 35 la 8 se adoptă. Raportul domnului Zile, am deschis votul. Am închis votul. 34 la 6 o abținere se adoptă. Domnul Colicec, raportul domnului Colicec, am deschis votul. Am închis votul. 38 la 5 și se adoptă. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Am avut o dimineață foarte lungă, dar am făcut treabă bună. Înainte să plecați, nu uitați că după masă votăm raportul cu privire la drepturile pasagerilor, deci vă rog să fiți prezenți. Mulțumim și mulțumim și interpreților.